Vamos a empezar la votación. Haideți, dragi colegi, să începem sesiunea de votare. Mai întâi, raportul Casini în ceea ce privește acordul interinstituțional dintre Parlament și BCE. Un vot unic. Vă rog frumos să uh, ridicați mâna pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Și acum votăm uh, numărul și ponderea numerică delegațiilor interparlamentare. Pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Urmează raportul Ceșcova, descărcare de gestiune pe 2011 pentru Consiliul European și Consiliu. Nu sunt amendamente. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Urmează acum uh, moțiunea de rezoluție pentru împotrivă abțineri se adoptă. Doamnelor și domnilor, avem, uh, îl avem pe invitatul nostru distins, președintele Senegalului. Așa este, spune președintele, așa este, președintele Senegalului e aici, motiv pentru care trebuie un timp să întrerupem ședința pentru ceremonia oficială, așa că acum, în loc să votăm raportul Zanoni, care e foarte lung, și care, uh, din cauza căruia nu ne-am încadrat foarte bine în timp, vom vota celelalte rapoarte care sunt mai scurte și vom vota raportul Zanoni după ceremonia oficială. Așa că, dragi colegi, votăm acum raportul Harbour. Raportul Harbour e vorba de embarcațiunile um, de, de agrement. Votăm acum în bloc Vot prin apel nominal. Se închide votul. Și blocul 1 a fost votat. Acum votăm propunerea comisiei. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Propunerea se adoptă. Propunerea de rezoluție legislativă, iarăși vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă această propunere. Și acum votăm raportul Verniu. E vorba de recunoașterea calificărilor profesionale. Blocul 1 s-a deschis votul. Prima parte. Vot simplu. Deci pentru blocul 1, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum propunerea comisiei. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Înainte de a vota propunerea de rezoluție legislativă, haideți să votăm Amendamentul 161 pentru împotriva abțineri se adoptă. Și acum votăm legis propunerea legislativă, vot până pe nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Dragi colegi, votăm acum Raportul Edith Bauer, acordul UE, Armenia, cu privire la readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem mai departe. Celălalt raport al doamnei Bauer e vorba de acordul UE-Armenia. Din nou, pentru împotrivă, Abțineri se adoptă. Și acum e vorba de mențiunile de sănătate permise înscrise pe produsele alimentare. Nu există amendamente. E nevoie de o majoritate calificată. Pentru, vă rog să ridicați mâna. Împotrivă. Haideți să verificăm electronic, vă rog. S-a deschis votul electronic. S-a închis votul. Propunerea aceasta e respinsă. Trecem la alimentele și produsele de origine animală. Votăm propunerea de rezoluție, iarăși cu majoritate calificată pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm din nou prin vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Negocierile UE-China. Avem amendamentele identice 1 și 6. Votăm uh, împreună. S-a deschis votul prin apel nominal. S-a închis votul. Se resping. Aliatul 17 pe două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. închis votul. Se adoptă. Amendamentul 2, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la alineatul 26, pe trei părți. Prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A treia parte pentru, împotriva abținerii se adoptă. Alineatul 36, amendamentul 3, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 7. Vot prin apel nominal s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Alineatul 41 pe două părți, prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă, a doua parte prin apel nominal s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Suntem la uh, amendamentul 4, vot în apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Votăm la 42 pe două părți, prima parte pentru, împotriva abține se adoptă. A doua parte, prin apel nominal, s-a deschis votul. Și s-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 5, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul se respinge. 8. Vot prin apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. E respins. Atunci votăm uh, aliniatul 43 pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Sau verificăm, spune președintele. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. La 43, partea a doua. S-a închis votul. Da, se adoptă. A treia parte nu e supusă votului pentru că a fost retrasă. Și acum uh, votăm uh, propunerea pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la următorul punct. Avem, dragi colegi, timp pentru încă un vot, și anume relațiile comerciale UE-Taiwan. Votăm alineatul 1 pe două părți. Prima parte pentru împotrivă abțineri se adoptă. A doua parte pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 1 pentru împotrivă abțineri se respinge. Alineatul 4 pentru împotrivă Verificăm electronic, s-a deschis votul la alineatul 4. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum amendamentul 2, vot până pe nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. se respinge. În acest caz, votăm uh, prin vot uh, nominal la 4 pentru. Mm, se scuză președintele, suntem la 14. Deci suntem la 14, vot prin apel nominal. S-a închis votul. Se adoptă acest aliniat. Vot final. Cine este pentru? Împotriva abțineri? Se adoptă. Acestea fiind spuse, întrerupem sesiunea de votare pentru ceremonie. One more? Well. Mai vreți încă un vot? Nicio problemă, spune președintele. Încă un vot. Cine vrea să intervină? A, deci votăm încă un raport. Da, spuneți, doamnă Lichtenberger, doreați să interveniți. Spuneți. Dragi colegi, înainte de a vă lansa într-un concert de fluierături, ascultați-mă, ieri am uh, dezbătut timpii de zbor și de odihnă pentru pilot și echipaj. Este propunerea domnului comisar Calas și am uh, primit mai multe propuneri referitoare la um, uh, rezultatele negocierilor dintre comisar și asociațiile care reprezintă acești lucrători. Ei bine, sau prevăzut câteva schimbări față de documentele pe care le-am primit noi inițial. Declarațiile însă au fost de un ordin, de ordin general, deci până la urmă noi nu știm cum mai arată propunerea Comisiei. Rezoluția pe care o votăm acum retrimite propunerea pentru că noi am negociat în baza a ceea ce s-a întâmplat înainte de dezbaterea dintre comisar și asociațiile uh, reprezentative. Eu sunt de părere că un parlament trebuie să știe ce votează. Și de aceea v-aș ruga să fiți de acord cu o amânare a votului pentru ca Parlamentul să aibă suficient timp să analizeze propunerile comisarului, mai întâi, bineînțeles, să le primească în scris și apoi să le dezbată. Vă mulțumesc pentru atenție. Senora Lichtenberg. Doamnă Lichtenberger, potrivit regulamentului de procedură, un vorbitor se poate exprima uh, în favoarea dumneavoastră, unul împotrivă. Cine vrea să o susțină pe doamna Lichtenberger? Cine vrea? Vrea cineva? Nu vrea nimeni. E cineva împotrivă? Ba nu, vrea cineva să vorbească împotrivă. Nu? Da? Domnule președinte, eu sunt clar pentru. Sunt foarte sceptic față de ceea ce ne-a propus uh, Comisia și uh, dacă există vreo șansă ca situația să se îmbunătățească, haideți să profităm împreună, pentru că avem timp la dispoziție. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Fletcher. E cineva împotrivă? Împotriva acestei propuneri? Domnul sau doamna Speroni? Mulțumesc, domnule președinte. Un vot al Parlamentului pe acest subiect e unul care ne confirmă și ne uh, pune într-o poziție bună în fața Consiliului și a Comisiei. Bine, votăm așadar propunerea doamnei Lichtenberger. Cei care sunt pentru votează pentru, cei care sunt împotrivă votează împotrivă. Deci cine este pentru propunerea doamnei Lichtenberger? Cine este împotriva propunerii doamnei Lichtenberger? Haideți mai bine să verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Propunerea doamnei Lichtenberger este respinsă. Așa că vom vota aceste cerințe tehnice. Vot prin apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. Propunerea e respinsă. Vom întrerupe acum această sesiune și uh, vom da ascultare președintelui Senegalului, dar după aceea vom continua cu votul. Yes,